Good afternoon, dear colleagues. I'm... Stimați colegi, bună ziua, vă rog să luați loc. Haideți să începem activitatea ședinței din această după-amiază. Primul punct de pe ordinea de zi pentru această după-amiază este propunerea de rezoluție privind conferința COP23 de la Bonn, care va avea loc între 6 și 18 noiembrie 2017. Înainte de a da cuvântul cosponsorilor, această moțiune, în calitate de președinte această comisie și ca viitoare participantă la delegația la Bonn, aș dori să subliniez și o serie de aspecte cu câțiva ani în urmă, principala problemă era să avem un acord de succes la COP21 în Paris. Am obținut acest lucru, o realizare care ne bucură enorm. Acum am văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite și în acest context uh, cred că ne revine sarcina la fel, dacă nu mai, la fel de dificil, dacă nu mai dificilă, de a asigura respectarea angajamentelor asumate și de a ne asigura că lucrurile merg mai departe în direcția cea bună. Uh, ritmul ratificărilor uh, este încurajator, însă trebuie să continuăm cu aceeași hotărâre în direcția îndeplinirii obiectivelor asumate. Asta mai ales în contextul recentei retrageri a Statelor Unite. Acesta probabil nu își va îndeplini angajamentele asumate care sunt necesare dacă vrem ca acordul să meargă mai departe. Ce putem face noi, Uniunea Europeană, e să cădem de acord asupra unei legislații noi care să asigure atingerea obiectivelor propuse la Paris este legislația pe care o dezbatem în prezent, pachetul energie și climă. De asemenea, va trebui să continuăm să promovăm finanțarea luptei împotriva schimbărilor de climă. Uniunea ar trebui să fie mai prezentă în diplomația internațională în ceea ce privește schimbările de climă, tocmai pentru a ne asigura că mergem în direcția pe care ne-o dorim Acestea sunt elementele esențiale pe care le-am schițat în textul pe care vi-l propunem. Sunt sigură că și ceilalți colegi au aspecte suplimentare de reliefat și sugestii în legătură cu ceea ce am putea noi discuta la Bon, așa că îi dau acum cuvântul cosponsorilor și după aceea, sigur, celorlalți colegi care doresc să intervină. Primul intervenient este domnul Peter Lize. Da. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor celor care au contribuit la pregătirea textului acestei rezoluții. Cred că cea mai importantă sarcină care ne revine este să introducem în această rezoluție și evoluțiile din ultimele săptămâni. Pentru că în momentul în care lucrasem la redactarea acestei rezoluții, decizia președintelui Trump încă nu fusese uh, făcută publică. Eu cred că această decizie nu este atât de dramatică cum este prezentată de unii, mai ales uh, ținând seama că mulți, uh, mulți actori importanți, părți interesate importante din Statele Unite ale Americii au spus că nu vor renunța la angajamentele luate la Paris. Ca punct de plecare pentru dezbaterea noastră, aș cita un document pe care l-a distribuit săptămâna uh, trecută președintele grupului nostru uh, politic ocazia dezbaterii din plenară, în care se spun următoarele. Acum a de, totul ține de Europa. Europa trebuie să își asume un rol de lider în apărarea acordului de la Paris, pentru că acesta este unul uh, bun și garantează viitorul mediului înconjurător și industriilor europene. Aceasta este declarația președintelui grupului nostru politic și uh, mi-aș dori ca ea să fie inclusă în textul rezoluției ca atare. Prima sarcină este să salvăm Parisul Trebuie să ne asigurăm că alți parteneri nu vor urma exemplul dat de Trump. Cred că din acest punct de vedere ne aflăm pe calea cea bună. Însă, oricum, acordul de la Paris nu este amenințat. Și apoi, pas cu pas, trebuie să ne asigurăm că deciziile luate la Paris uh, sunt uh, și aliniată obiectivului pe care îl avem. Provocarea din fața noastră acum, în urma deciziei lui Trump, a devenit mai mare, pentru că um, angajamentele statelor uh, luate, contribuțiile stabilite la nivel național, nu vor fi respectate, nu vor fi suficiente pentru a, a garanta o încălzire de doar 2 grade Celsius. Pentru că dacă Adunând toate aceste contribuții, nu ajungem la o limitare de doar 2 grade Celsius. Deci nu se respectă angajamentele făcute la Paris. Deci în urma deciziei lui Trump situația este puțin mai dificilă, însă cu toate acestea există posibilitatea de a aduce împreună ceilalți parteneri, astfel încât fiecare să spună ce, care poate fi uh, contribuția. La ETS, prin uh, înghețarea numărului de certificate și prin modificarea ETS-ului avem posibilitatea de a ne alinea puțin obiectivul. Există asemenea posibilități și din partea altor parteneri și eu personal sunt optimist că Statele Unite ale Americii relativ rapid vor reveni la masa negocierilor, presiunile deja se exercită. Manfred Weber a menționat uh, faptul că 80% americanilor consideră că schimbările climatice uh, sunt o problemă și că trebuie să facem ceva, trebuie să se facă ceva uh, pentru a le combate. Nu putem ști uh, cât, uh, cât timp Donald Trump va fi în continuare președintele Statelor Unite ale Americii. Poate nu își va duce până la capăt mandatul și pentru PPE, în, con- în continuare și mai ales după uh, decizia lui Trump, uh, subiectul uh, relocării emisiilor de dioxid de carbon rămâne în continuare unul uh, de actualitate pentru că știm foarte bine că există posibilitatea creării unor noi locuri de muncă prin măsurile de combatere a schimbărilor climatice. Însă există anumite sectoare care au o problemă. Sectorul uh, siderurgic, um, producerea uh, de producătorii de, de ciment, var și așa mai departe și oamenii din aceste sectoare trebuie să fie ajutați prin intermediul inovării. Trebuie să susținem proiecte care pe viitor vor garanta reducerea, continuarea producției cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau cu eliminarea acestor uh, emisii și uh, pro, această producție trebuie să rămână în Europa. Și în acest moment este important să păstrăm măsurile uh, gândite pentru a evita uh, relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că, după cum am spus, uh, combaterea schimbărilor climatice reprezintă o șansă pentru anumite sectoare economice, dar există și câteva sectoare care trebuie să fie, să se bucure de o protecție specială. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu colegii asta cu, neră- cu nerăbdare colaborarea și cu celelalte, și cu celelalte comisii. Comisia ITRE, de exemplu, este profund interesată de ultimul aspect pe care l-am uh, menționat și um, toate aceste elemente importante pentru celelalte comisii vor trebui să se regăsească în rezoluție pentru ca ea să se bucură de un sprijin cât mai mare în plenară. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare colaborarea, după cum am spus. donc je vais maintenant passer la parole euh, pour euh, le groupe socialiste. Mulțumesc foarte mult. Am să intervin eu pentru că sunt uh, co-raportor la această rezoluție privind COP. În primul rând, așa cum spunea și doamna președinte când a făcut introducerea, și Alinaur, uh, cum a spus și uh, Peter Lize, COP23 de la Bonn, pe 16-17 noiembrie. Președinte va fi satul Fiji, se desfășoară într-un context uh, deosebit, pentru că are loc după hotărârea aceasta a lui Trump de a se retrage. Iar um, faptul că a anunțat acest lucru, că retrage Statele Unite din acordul la Paris, dacă ne uităm la reacții, cumva a stârnit uh, entuziasmul celorlalți uh, semnatari. 180 și ceva. Am văzut că mai mulți uh, șefi de state și de guverne din întreaga lume au reiterat angajamentul lor de a evita o creștere a temperaturii uh, mondiale, astfel încât să fie limitată până în 2050 la maxim 2,6 grade și se angajează să respecte acordul din 2015. Este important ca în rezoluția noastră să reamintim că acest acord rămâne în viață, bine mersi, chiar dacă izolaționismul american ar putea să atragă o serie de alianțe pe șichierul diplomatic și să ducă la noi lideri. Uniunea Europeană reprezintă 10% din emisiile de gaze cu efecte de seră și este nou lider. E un lider de care e nevoie în lupta împotriva schimbărilor climatice și trebuie să insistăm asupra acestui uh, lucru în textul nostru de rezoluție. Trebuie să ne concentrăm pe șapte priorități pentru a duce mai departe negocierile la nivel mondial. În primul rând, după părerea mea, este vorba de crearea de modele de finanțare inovatoare pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, fixarea unui um, preț minim pentru tona de carbon și reformarea sistemului um, ETS. A doua prioritate pentru Uniunea Europeană este crearea unei adevărate economii circulare și o mai bună dinamică a energiilor regenerabile. A treia prioritate este eliminarea subvențiilor um, pentru sectorul uh, energiilor fosile, ajungându-se până la urmă la abandonarea combustibilor fosili. A patra prioritate, intensificarea eforturilor de reducere a um, emisiilor de gaze cu efect um, de seră din sectorul transporturilor și din agricultură pentru a atinge obiectivele fixate pentru 2020 și 2030. Cea de-a cincea prioritate a Uniunii Europene este concretizarea angajamentului financiar al statelor dezvoltate să dea acele 100 de miliarde de dolari pe an pentru statele aflate în dezvoltare. A șasea prioritate este uh, accesul uh, universal la energii durabile în statele în curs de dezvoltare, mai ales pentru statele din Africa, care au un potențial uh, în energii regenerabile enorm și deocamdată încă neexploatat. Și ultima prioritate este legat de impactul schimbărilor climatice asupra migrației și recunoașterea la nivel internațional a statutului de refugiat climatic. Conform ONU, până în 2050, cauzele de mediu ar duce la deplasarea forțată a 250 de milioane de persoane. Această chestiune nu mai poate fi ignorată și acest lucru se constată în multe state din Africa, din Africa de Nord. Chiar acum câteva zile am fost în Maroc și acolo există refugiați climatici din ce în ce mai mulți. 40 de mii care proveneau în special din Nigeria. Și asta se întâmplă acum. Până pe 27 iunie, când Uh, e termenul de depunere a amendamentelor. Trebuie să ne concentrăm în, uh, în text pe aceste priorități. Apoi uh, trebuie să ne concentrăm și pe punerea în aplicare acordului în regiuni și în orașe și am dorit să facem o trimitere explicită la cooperarea pe care trebuie să o aibă statele Uh, Uniunea Europeană cu statele federate și cu orașele și cu companiile americane, care ele sunt hotărâte să-și asume angajamentul uh, președintelui Obama din 2015 de la Paris. Și prin rezoluția noastră trebuie să reamintim faptul că acordul de la Paris se va aplica fără Trump, dar nu fără Statele Unite. Uh, există o alianță dincolo de Atlantic și se pare că deja Uniunea Europeană a găsit un alt interlocutor uh, în Statele Unite, e vorba de Statele Federate, dar și de orașe mari, pentru că știm că multe mari orașe nu sunt de acord cu hotărârea luată de Trump. Așa că, în acest moment, trebuie să facem tot ce putem pentru ca um, organizațiile și actorii din Statele Unite care sunt uh, dispuși să facă eforturile din uh, acordul uh, de la Paris se afle la masa negocierilor atunci când se va discuta COP23 noiembrie. Dacă reușim, atunci cred că va reprezenta aceasta o primă victorie împotriva lui Donald Trump. Dau acum cuvântul celor de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea este care va fi mandatul uh, politic de care va dispune Uniunea Europeană. O să lăsăm să termine. Colegul nostru a început. O să ne scuze, doamna Gerling. O să interveniți imediat. Nu, da, nu cu domnului Duncan, care nu este prezent. Mulțumesc. Întrebarea este care va fi mandatul uh, politic pe care îl va avea Uniunea Europeană la Bonn. Rezoluția, după părerea mea, este Uh, mult prea laxă față de ceea ce s-a întâmplat la Paris, pentru că e clar că ce s-a adoptat acolo nu este destul pentru a limita încălzirea globală în uh, termeni, în nivelurile pe care le dorim. Considerăm că trebuie să se introducă în toate politicile, în mod orizontal, clauze care să lupte împotriva schimbările climatice. Doar așa vom avea credibilitate, nu doar în cadrul negocierilor uh, indiferent de scenariul internațional, ci și față de cetățenii noștri. În acest sens, ne trebuie niște măsuri hotărătoare în ceea ce privește finanțarea, adaptarea, dezvoltarea reală și un ajutor pentru dezvoltare real, inclusiv în transportul aeriene și maritime și modificarea ETS care a fost menționată și de către colegii care au luat cuvântul anterior. Ne trebuie mult mai mult decât retorica obișnuită uh, de la aceste summituri. Chestiuni cum ar fi securitatea alimentară, drepturile populațiilor indigente și vis-a-vis -vis de măsurile luate de noua administrație din Statele Unite, cred că nu poate fi vorba de o noutate, să nu trebuie să o vedem așa, pentru că deja uh, Trump a luat uh, din prima secundă niște măsuri esențiale, construcția de conducte de petrol sau drepturile de forare în uh, zone care nu ar trebui să fie atinse. Deci nu ar trebui să fie o surpriză. Uniunea nu ar trebui să-și asume și să apere un mandat politic mai ferm și mai ambițios. Mulțumesc. Cu coleg, monsieur. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Gerling pentru cer. Thank you very much, Chairman. And... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru această încurcătură. Cred că mulți colegi știu că domnul Duncan nu va mai face parte din Parlamentul European și eu mă voi ocupa în alegere în continuare de acest dosar. Ambiția din proiectul de rezoluție este bună și mă bucură faptul că se insistă asupra urgenței și dimensiunii provocării cu care ne confruntăm. Este foarte bine că punem, dăm o prioritate pe ratificarea, pe ratificarea tratatului, acordului de la Paris, pe realizarea contribuțiilor stabilite la nivel național și pe diplomația climatică, mai ales în urma deciziei președintelui Trump. Salut de asemenea insistența asupra contribuției sectorului aviației internaționale și a sectorului transportului maritim, unde uh, înregistrăm progrese în, pe calea cea bună. Cu toate acestea, mă îngrijorează din anumite puncte de vedere proiectul de text al rezoluției. Deși dialogul facilitat pentru anul 2018 oferă posibilitatea de a evalua prog- uh, progresele înregistrate vis-a-vis -vis de ambițiile înainte de 2020, aș fi precaută vis-a-vis de apelul din aliniatul 7 pentru revizirea obiectivelor Uniunii Europene pentru 2020, ceea ce ar avea un impact negativ asupra ciclurilor de investiție. Prioritatea pentru noi ar trebui să fie claritatea, transparența și înțelegerea contribuțiilor stabilite la nivel național pentru a facilita evaluarea eforturilor uh, comune a părților. Fără acest mecanism, acordul la Paris nu va putea funcționa. Nu sunt de acord și cu formularea din, artic- din uh, articolul 13 de a ne îndepărta de combustibilii uh, fosili. Ne-am uh, dorit ca definirea, definiția subvențiilor pentru carburanții fosili să fie una uh, armonizată și să respectăm, uh, din acest punct de vedere, angajamentele C20 cererea înființării unui mecanism automat de finanțare în Uniunea Europeană pentru a, a, pentru a ajunge la același nivel cu contribuția Statelor Unite ale Americii este problematică pentru grupul meu politic. Înțeleg că și Uniunea Europeană trebuie să contribu contribuie la acest uh, fond verde climatic, însă trebuie să se facă acest lucru respectându-se suveranitatea fiscală a statelor membre. Nu sunt de acord, de asemenea, cu un sprijin suplimentar adecvat, pentru că nu s-a oferit o definiție foarte, foarte clară. Însă, foarte multe uh, state în curs de dezvoltare au uh, argumentat că acest sprijin financiar trebuie să vină pe lângă asistența oficială pentru dezvoltare ceea ce reprezintă o problemă pentru state, cum este Regatul Unit, unde asistența pentru dezvoltare cuprinde, de exemplu, și această participare financiară la fondul, uh, fondul climatic. Nu am nicio obiecție, de exemplu, vis-a-vis -vis de o taxă pe tranzacții uh, financiare care să finanțeze măsurile de combatere a schimbărilor climatice, însă aceasta ar trebui să aibă o natură globală. Apoi o să depun amendamente privind impactul uh, Brexitului asupra contribuțiilor stabilite la nivelul național în Uniunea Europeană, mai ales ținând seama de uh, angajamentele pe plan intern ale Regatului Unit, care depășesc uh, um, obiectivele ale Uniunii Europene pentru 2030, de exemplu. Și, în ultimul rând, doar câteva cuvinte privind rolul Statelor Unite. Fără cel mai important uh, emitent de gaze de efect de seră, retragerea SUA de la acest acord va avea un impact negativ asupra obiectivelor stabilite pentru anul 2050. Impactul este negativ și pe termen scurt. Fără sprijinirea Statelor Unite ale Americii, fondul ecologic nu va putea oferi sprijinul financiar necesar pentru uh, atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Și dincolo de acest fond avem nevoie de Um, soluții practice pentru a um, finanța acest fond și avem nevoie de ele cât mai repede posibil. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gărling, pentru intervenția dumneavoastră. Din partea de nu este, nimeni nu este prezent, deci dau cuvântul domnului Afronte numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, este un raport bun, chiar dacă nu exprimă suficient de bine urgența situației în care ne aflăm. În raport se spune, se spune că putem să atingem uh, obiectivele stabilite de acordul de la Paris, ceea ce nu este adevărat. Suntem încă departe de atingerea obiectivului limitării încălzirii globale la 2 grade Celsius, să nu mai pomenesc uh, posibilitatea de a limita această încălzire la doar uh, un grad și jumătate. Punctul 6, apoi. Aici se spune că este un pas important înainte precizarea în acordul, acordul de la Paris, a, Paris a emisiilor uh, de gaze de dioxid de carbon uh, naturale cu cele cauzate de oameni. Ei bine, nu dispunem de posibilitățile tehnologice care să ne permită să facem aceste măsurători. Și dacă nu vom face acest lucru, vom amâna la nesfârșit rezolvarea problemelor, ceea ce va aduce um, costuri și mai mari. Ar trebui să discutăm mai mult despre decarbonizare. Aceasta ar trebui să fie principala noastră prioritate. Suntem de acord că trebuie să um, facem trimitere la decizia luată de Statele Unite ale Americii. Însă trebuie să spunem și faptul că nu s-a înregistrat un efect de domino ca urmare a acestei uh, decizii. Din potrivă, celelalte părți au devenit și mai determinate să continue pe această cale. Și trebuie să atragem atenția asupra rolului mai important care, vor, care va reveni Chinei și Uniunii Europene pentru a, a umple golul lăsat în urmă de decizia președintelui Trump și, în fine, ar trebui să mai adăm un lucru pe care tine să-l uităm, și anume că acordul de la Paris menționează doar în trecere mecanismul de a pierderilor. Este un lucru care nu a fost amintit la COP21 și se pare că nu este o prioritate nici pentru COP23. Este un mecanism important pentru că discutăm tot timpul despre refugiați climatici, despre uh, insule, state insulare din Pacific a căror cetățeni în curând vor deveni a, uh, refugiați și este un mecanism uh, pe care a, uh, trebuie să îl menționăm și la COP23 de la Bonn. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Afronta, pentru intervenție și dau acum cuvântul domnului Pedicini, numele FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte cerusem întrebasem în Comisia Europeană care sunt măsurile preconizate pentru ca conferința climatică de la Bonn să facă progrese importante vis-a-vis -vis de uh, punerea în aplicare a acordului de la Paris în anul 2018. Am cerut și cum vor fi calculate progresele, măsurate pro- progresele și cum se va ajunge la o finanțare de 100 de milioane, 100 miliarde de uh, euro în fiecare an în 2020 ne întrebăm și vis-a-vis -vis de statele membre pe care ar trebui să le întrebăm ce anume fac, ce anume întreprind pentru a înregistra aceste progrese. Și noi suntem de acord că trebuie să facem o trimitere și la decizia Statelor Unite ale Americii, însă nu ne-am dorit ca în această situație cu Statele Unite ale Americii care s-au retras de la acordul de la Paris să devină să devină țapul ispășitor. Pentru că este ușor să spunem că președintele Trump este un adversar al uh, combaterii schimbărilor climatice. Însă există și foarte multe state europene care, în, prin declarații, uh, declarațiile făcute, se prezintă ca fiind campioni ai combaterii schimbărilor climatice, în același timp întrețin relații foarte strânse cu companii care exploatează, de exemplu, țiței, ceea ce ne demonstrează modul, modul în care multe guverne europene se ascund, arătând cu degetul administrația americană. Și dumneavoastră, domnule președinte, a spus că grupul dumneavoastră este în favoarea eliminării subvențiilor acordate carburanților fosili. Și noi dintotdeauna am sprijinit această idee. Însă, din grupul dumneavoastră fac parte reprezentanții unor guverne care în mod paradoxal, au aceleași declarații, dar în practică întreprind lucruri uh, cu totul diferite. Italia, de exemplu, a investit 80 de milioane de euro în acest uh, fond ecologic, însă în același timp uh, cheltuiește 14 milioane de euro în subvenții directe pentru carburanții fosili. Deci cred că ar trebui să ne facem odată temele noi acasă și apoi să dăm lecții restului lumii. Mulțumesc, doamna Dornan, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În de acord cu ideea că schimbările climatice reprezintă una dintre provocările cele mai mari pentru umanitate. Pe de altă parte, însă, îmi pare rău că nu mai vorbim uh, decât despre um, aderarea în, la acordul de la Paris. Rezoluția aceasta are totuși meritul că sublinează faptul că e nevoie să se ia angajamente concrete la nivel internațional. În acest sens, este indispensabil să găsim și alte surse de finanțare pentru măsurile de mediu mai ales că dacă și-au anunțat dorința de a părăsi acordul la Paris, Statele Unite tot fac parte din Convenția Cadru a Națiunilor Unite în ceea ce privește schimbările climatice și de asemenea fac parte din OACI în sectorul aerian și uh, din OMI în sectorul maritim. Deci, rezoluția aceasta, din păcate, duce niște intenții bune la niște chestiuni care vin în conflict flagrant cu competențele statelor. De exemplu, în această rezoluție Parlamentul spune că este dezamăgit de uh, ce face OACI în domeniul aerian și spune că mai sunt um, progrese de făcut uh, la nivel de OMI. De asemenea, textul încurajează Uniunea Europeană să continue să acorde o prioritate pentru diplomația climatică, ceea ce înseamnă că este vorba de o încălcare Um, a drepturilor statelor membre de a um, lua măsuri în uh, organizațiile competente sau e un fel de ingerență care nu e de dorit. Dacă investițiile în statele terțe reprezintă o parte a soluției, mai ales în statele în curs de dezvoltare, acest lucru nu trebuie să se facă fără o evaluare strictă a rezultatelor. Statul meu, Franța, deja contribuie net mai multe, cu mai multe miliarde în um, cadrul măsurilor pentru climă. Astfel de investiții nu trebuie să se facă fără să facă un control uh, strict și periodic um, care să aducă credibilitate. Pour uh, cette intervention et je passe maintenant la... Mulțumesc pentru această intervenție. Dau acum cuvântul reprezentanților comisiei care doresc să intervină. Domnul Bexo a cerut cuvântul. Cur, köszönöm a szót. Eh, Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy egyetértek azzal, hogy az Európai Unió... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sunt de acord că Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte angajamentele luate la Paris. În același timp, nu trebuie să bagatelizăm retragerea Statelor Unite ale Americii de la acest uh, acord, pentru că este al doilea uh, stat ca importanță din punctul de vedere al poluării uh, mediului înconjurător. Ceea ce înseamnă că obiectivul limitării încălzirii globale la 2 grade Celsius va fi greu de respectat. Acordul de la Paris a fost uh, considerat a fi o bună șansă pentru Uniunea Europeană de a demonstra că are un uh, rol de lider. Alții consideră că putem să atingem aceste obiective pe care ni le-am stabilit doar dacă cei mai importanți uh, poluatori își și uh, respectă angajamentele luate. Și acordul de la Paris a fost considerat a fi unul istoric, tocmai pentru că prevede niște angajamente obligatorii. M-am întâlnit cu domnul comisar Canieta și l-am întrebat cum pot fi respectate angajamentele luate de președintele Obama după alegerile din Statele Unite ale Americii, în condițiile în care eu am crezut în uh, victoria uh, unui reprezentant din partea unui partid uh, partid diferit. Acordul de la Paris trebuie să fie uh, respectat. Însă, nu au fost semnate angajamente obligatorii totuși la Paris. Aceasta este concluzia evidentă. Până în data de 27 putem să depunem uh, amendamente și sper că putem să facem acest lucru pentru că Statele Unite ale Americii nu sunt amintite deloc în text. Însă, la punctul 4, se face trimitere la acordul uh, global de a respecta, de a atinge aceste obiective și în ciuda uh, schimbărilor uh, politice, majoritatea statelor își respectă angajamentele uh, făcute. Până în data de 27 putem să depunem amendamente, după cum am spus, și aș dori să rog să actualizăm textul, să reflectăm faptul că SUA s-au retras din acest acord ceea ce trebuie să ne determine să ne întrebăm dacă obiectivele acordului de la Paris sunt realiste sau nu. Păi la parole. Mulțumesc pentru intervenție. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Doamna Barham are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimaților eurodeputați. Mă bucur foarte mult să fiu aici și să facem o actualizare, mai ales după anunțul administrației Trump despre intenția Statelor Unite de a se retrage din acordul de la Paris. Sigur, e vorba de un anunț referitor la intenție. Deocamdată, Statele Unite încă sunt parte la Convenție și la acordul de la Paris. Proiectul de rezoluție pe care l-a înaintat Parlamentul este unul um, cuprinzător și echilibrat, surprinde multe dintre rezultatele esențiale pe care le prevedem, dar și multe dintre măsurile care vor fi foarte importante pe măsură ce avansăm către punerea în aplicare a acordului de la Paris. Ce se poate constata încă de pe acum, în reacția internațională la anunțul lui Trump, este că, contrar a ceea ce ne temeam, și anume un efect de domino, că alte state ar face același lucru, de fapt, anunțul n-a făcut decât să mobilizeze comunitatea internațională să, să, să îndeplinească acordul de la Paris și asta include și multe părți interesate din statele membre, state federate, uh, Um, primării, municipalități, organizații, toate și-au repetat uh, angajamentul că vor să continue și că vor să participe la uh, contribuțiile stabilite la nivel național al Statelor Unite. Prin rezoluție uh, arătăm modul în care Parlamentul sprijină acest acord și cum va lucra cu celelalte instituții să vină cu angajamentele Uniunii Europene. Cred că acest lucru trebuie să fie o prioritate principală, pentru că sunt de acord că dialogurile de viitor vor fi o ocazie bună de a revizui progresele, mai ales în lumina punerii în aplicare a țintelor convenite, ce măsuri, ce, mă, ce instrumente s-au folosit. Cât despre COP23, E clar că nu va fi unul care să vor face progrese impresionante. Ce putem să facem e să venim cu un, un progres constant cu privire la programul de lucru al acordului de la Paris. Trebuie să stabilizăm uh, și așteptările legate de dialogul de facilitare, pentru că încă nu s-au stabilit detaliile. Și ce e important, trebuie să stabilim un echilibru între ce ține de atenuare și tot ce ține de solidaritate globală, cum ar fi finanțarea și alte uh, mijloace, cum ar fi construirea de capacități, tehnologie, și aceste lucruri o să fie foarte importante pentru a ne asigura că angajamentul rămâne universal. Pe lângă aspectele de negociere, va trebui să lucrăm la partea de actori nestatali, așa, așa numită agenda globală privind uh, schimbările climatice, climatice, care a devenit din ce în ce mai importantă pe măsură ce avem nevoie de mai multe părți interesate ca să Ă, atingem obiectivele acordului de la Paris. Aș saluta dacă s-ar face un fel de actualizare a răspunsului față de reacția Statelor Unite. Știți că Consiliul de Afaceri Externe de luni a adoptat niște concluzii în care se spune clar că se regretă profund decizia luată de către administrația Trump și reiterează angajamentul în Europene să își îndeplinească propriile sale contribuții, dar și să facă tot ce îi stă în putință pentru a-și consolida cooperarea cu partenerii internaționali și să-și extindă diplomația climatică. Și ca să răspund la întrebarea referitoare la măsurile de comisie, exact asta vreți să facem și noi. Comisarul meu a căzut de acord cu primul ministru canadian și cu ministrul chinez că vor um, găzdui o reuniune comună la Ottawa sau la, Montreal, undeva în Canada, imediat după adunarea generală a Națiunilor Unite de anul acesta, pentru a păstra momentul propice în jurul acordului de la Paris și în plus o să ne intensificăm cooperarea nu doar cu principalele economii din G20, dar și cu statele ACP, cu Uniunea Africană și cu alte uh, state care au ambiții ridicate. Deci facem ce putem pentru a păstra acest uh, moment propice și ne încurajează semnele pe care le dau partenerii noștri să facă exact la fel. Și e foarte util de remarcat că administrația Trump nu înseamnă că nu reprezintă toți partenerii noștri. Avem, de exemplu, guvernatorul Brown din California, care va găzdui un summit uh, privind schimbările climatice în 2018. Și închei aici. Mulțumesc pentru sprijin. Merci beaucoup. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Mulțumim comisiei. O să ne mai întâlnim. Mai ales la COP23 la Bonn. Vă informez că mm, următorul este calendarul. Depunerea amendamentelor 27 iunie la ora 11, examinarea amendamentelor pe 30 august 2017, votul în comisia MV pe 7 septembrie și votul în plenară la 1 octombrie. Acum haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu Comisia pentru a interconecta sistemul uh, ETS al Uniunii Europene cu Elveția și dau direct uh, cuvântul reprezentanților Comisiei. Doamna Graț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc că ne dați uh, ocazia să facem un schimb de opinii pe această chestiune. O să vorbesc engleză. E o ocazie foarte bună să facem un bilanț al situației actuale și asta mai, mai ales ca urmare a evoluțiilor recente din um, relațiile generale între Uniunea Europeană și Elveția. Haideți însă să facem o recapitulare, să vedem de unde am început, de ce am demarat negocierile. După cum știți, ETS este un instrument uh, de politici care s-a dovedit uh, eficient din punct de vedere al costurilor uh, și a adus la reducerea emisiilor. Um, acum lucrăm la următoarea revizuire pentru a avea un nou um, instrumentar pentru 2030. Uniunea Europeană are în continuare cel mai mare sistem de schimb de certificate de emisii. Dar uh, poziția noastră de multă vreme a fost să sprijinim dezvoltarea și punerea în aplicare a unor mm, sisteme, a unei piețe globale, bine funcționale, prin stabilirea de sisteme de tip ETS și în parteneri terți. Am vrut mereu să creăm o piață mai mare pentru carbon uh, și pentru a crește oportunitățile și nivelul de echitate. E vorba de un obiectiv pe termen lung al Uniunii Europene și pe care îl împărtășește și comunitatea internațională, pentru că e un instrument eficient de a contribui la obiectivele acordului de la Paris, despre care chiar am vorbit. Având în vedere acestea, avem o bază pentru această interconectare în directiva ETS, articolul 25, prin care uh, se oferă posibilitatea de conectare a ETS cu alte programe similare, cu condiția să existe comparabilitate. Vă reamintesc că ETS al Uniunii Europene se aplică și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein în cadrul SE. Elveția este singura, singurul stat uh, în care nu se aplică uh, EU ETS, dar și-a dezvoltat propriul sistem ETS, a început să-l implementeze în 2008. Sigur, dacă comparați cu piața europeană, este vorba de o piață mult mai mică. Trebuie ținut și de mixul lor energetic, care se bazează mult pe nuclear, Cam uh, în acest moment vorbim de niveluri de 5 milioane de tone, mult mai mic decât în Europeană, dar uh, dincolo de aceste proporții, dacă vă uitați la trăsăturile principale ale sistemului elvețian, sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le avem în Uniunea Europeană. Este vorba de obligații cu plafon în uh, scădere, cu obiective pentru fiecare sectoare, apoi rapoarte de monitorizare și de verificare și tot așa. Așadar că trebuie menționată și o diferență, aviația. la tocmai asta am făcut, am tratat acest subiect în acordul de conectare. Deci, din aceste motive evidente, Uh, Elveția era un candidat foarte bun pentru negocieri de conectare și apoi vorbim de o țară din Europa cu care avem uh, legături strânse politice și economice. Toate acestea au fost relevante atunci când am luat în considerare interconectarea sistemelor noastre. Așa că în acest context um, și la o propunere a Comisiei, în decembrie 2010 Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia să înceapă negocierile cu Elveția. Asta s-a întâmplat mai mulți ani și am avut un pachet de negocieri. Cum spuneam, o diferență principală la domeniul de aplicare era aviația, care este o sur uh, foarte importantă de jazz în Elveția și de aceea am făcut presiuni mari să fie o condiție prealabilă pentru conectarea cu ETS-ul Uniunii Europene în procesul de negocieri. Până la urmă, elvețienii au acceptat să acopere și um, aviația și ca urmare a acestui acord uh, politic deja lucrează la acest uh, capitol. Deci cred că este o realizare foarte importantă. La fel ca și sistemul Uniunii Europene, cel elvețian este acum în curs de revizuire pentru următoarea perioadă de um, comercializare și principalele modificări în care se întrevăd, pe care le urmărim îndeaproape, ar trebui să asigure o compatibilitate reînnoită cu ETS-ul Uniunii Europene pentru perioada de după 2030, însă există prevedere în acord care ne, previ- ne permit să revenim asupra acestor lucruri de îndată ce ne vom fi uh, finalizat și noi procesul de revizuire. Pe parte de substanțe, în termeni foarte generali, după cum puteți să vedeți, pe partea de fond, uh, negocierile s-au văzut, uh, s-au făcut uh, pe o comparație foarte detaliată între ETS-ul Uniunii Europene și principiile de bază, astfel încât fiecare parte să fie încrezătoare că există comparabilitate și că programele respective sunt robuste. Acest lucru se vedem și mm, se vede și în anexele care arată foarte asemănător și prin realizarea de mm, revizuiri interpares. Negocierile s-au încheiat la sfârșitul lui 2015 uh, în marja COP21, iar uh, proiectul uh, de acord a fost parafat în ianuarie 2016. Acestea fiind zise, restul de proceduri de formalizare al acestor negocieri nu a putut să aibă loc atunci pentru că spuneam că era vorba de o componentă a unui pachet mai amplu de negocieri cu Elveția și, după cum știți, totul a fost uh, suspendat. Acum însă, ca urmare a ultimelor evoluții din Elveția, s-a făcut o nouă evaluare politică de către Comisie și, până la urmă, s-a hotărât să se facă o separare a acestui acord de restul pachetului, astfel încât să putem să ne pregătim pentru următoarele etape. What... Și asta se întâmplă în prezent. E vorba de o propunere de decizie pe semnături și pe concluzii. Decizia privind concluzia ar presupune depunerea instrumentului de ratificare și permiterea intrării în vigoare a acordului odată ce acordul ajunge la Consiliu și se obține consimțământul Parlamentului. Înainte de a trece la asta, dați-mi voie să vă mai spun că va fi nevoie și de o serie de demersurilor din tehnic de ambele părți, va trebui să fim pregătiți pentru asta mai ales uh, pentru că ambele părți vor trebui să poată pregăti această corelare și conectare, mai ales în materie de registre. Avem toată încrederea că sistemul elvețian va ajunge să includă și aviația, transportul aerian. Este primul acord de corelare între sistemul ETS european și cel dintr-o altă țară. E un moment deosebit de important din acest punct de vedere. E, se transmite și un semnal important către restul lumii, un semnal de angajament politic, un semnal de acțiune. Și făcând legătura și cu dezbaterea anterioară, putem spune că, într-adevăr, este un moment de importanță internațională deosebită și am să mă opresc aici, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă Graf. Dau cuvântul acum doamnei Dali, care dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu, doamnei Graf pentru aceste informații. Aș începe referindu-mă la ultima afirmație făcută, pentru că cred că această cuplare a celor două sisteme este importantă. Nu e doar faptul că creăm un precedent legând piața noastră cu cea externă, însă pe viitor cred că vom avea posibilitatea să operăm astfel de conectări și cu alte sisteme, nu neapărat din vecinătate, ci și aflate la distanțe mai mari. Sunt avantaje, într-adevăr. Eu m-am ocupat de, această, de acest dosar, m-am gândit că e o oportunitate de a oferi stabilitate prețurilor și asta oferă certitudine investitorilor pentru că modificările de prețuri și șocurile dintr-un sistem vor fi preluate de o piață mai mare în acest moment. Consider că este o primă etapă în direcția unei cooperări internaționale și, de asemenea, un angajament pentru o politică pe termen lung care va duce spre un, o poziție de lider global pentru noi. Există și riscuri, însă și aș vrea să aud mai multe de la Comisie în legătură cu etapele preconizate și cu măsurile luate pentru a răspunde îngrijorărilor menționate până acum, mai ales două dintre ele. Odată s-a spus că această cuplare a sistemelor ar putea să creeze dezechilibre pentru că sistemul cu preț mai redus inițial ar putea să fie afectat de o creștere după această cuplare, apoi volatilitatea prețurilor dintr-un sistem s-ar putea extinde în altul. Și o altă întrebare, există contramăsuri menite a ne asigura că această corelare nu modifică natura ecologică a politicilor de stabilire a prețurilor la carbon. Deci ce se face pentru a ne asigura că sistemul funcționează bine și generează rezultatele pe care cu adevărat ni le dorim? Mulțumim foarte mult! Urmează doamna Ronscaf. Mulțumim foarte mult și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. această cuplare a sistemelor dă și un semnal clar că vrem să ne asumăm un rol conducător în acest demers. Dumneavoastră ați menționat într-adevăr o serie de riscuri reale. În acest caz însă aș spune că riscurile sunt minime dacă ne uităm la dimensiunea pieței elvețiene și la diferențele de preț. În acest context, nu ni se pare că ar fi vorba de un risc ridicat sau chiar posibil. Și sigur, există mecanisme în sistem care ne permit să intervenim în situația în care vedem că un astfel de risc se manifestă. Există posibilități multiple, se poate trece la suspendare a acordului în cazuri extreme, însă pe volatilitatea prețurilor nu vedem un risc concret în acest moment, cel puțin nu pe această piață. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Altcineva? Atunci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai precis, schimb de opinii cu Comisia privind punerea în aplicare a directivei referitoare la vehicule aflate la finala perioadei finale perioade de utilizare pentru perioada 2008-2011 și 2011-2014. Am să încep prin a da cuvântul domnului Langedorf din partea comisiei, cu rugămintea ca dânsul să ne prezinte contextul temei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că ne dați ocazia de a vă prezenta acest raport de punere în aplicare privind directiva referitoare la vehicule aflate la finalul perioadă de utilizare, am să mă refer la situația aplicării acestei directive perioada 2008-2014, mai precis o perioadă de șase ani în care această directivă a fost transpusă în norme de drept intern în statele membre și s-a trecut la punerea în aplicare în termeni concreți. Noi ne-am bazat pe diferite surse în redactarea acestui raport. Ne bazăm pe răspunsul trimis de statele membre la chestiunile standard, dar am folosit și alte surse, mai ales verificările pe care le-am făcut pe această directivă și pe altele. 2014 a fost un raport care a urmărit eficiența plus valoarea adusă de această directivă și de altele. Acum, ca să vă prezint principalele dispoziții din directivă, este vorba de a preveni de formarea de deșeuri, e vorba de a promova metode mai bune de design, de a include materiale reciclabile în construcția uh, autovehiculelor Odată ce acestea devin deșeuri, ne referim la colectare și tratarea lor. Deci vrem să ne asigurăm că autovehicolele aflate la sfârșitul perioadei de utilizare sunt colectate și uh, uh, tratate, procesate așa cum trebuie, încercăm la maximum să asigurăm o rată ridicată de reutilizare, reciclare sau chiar recuperare. Avem ținte pentru toți cei 3 R. 90% trebuie să fie recuperate aceste vehicule, 85% reutilizate sau reciclate. În ceea ce privește transpunerea directivei, e o directivă mai veche, din anul 2000, am avut inițial proceduri de încălcare, statele membre nu au transpus directiva în mod corect, însă în această etapă deja le-am rezolvat pe toate, deși într anumite situații a trebuit să ajungem până la Curtea de Justiție, însă până la urmă problemele s-au rezolvat și raportul arată că în materie de transpunere a directivei în normele de drept intern din statele membre, problemele care au apărut la început s-au rezolvat între timp. În ceea ce privește punerea în aplicare în teren, în termeni concreți, dispozițiilor directivei, Raportul arată o rată satisfăcătoare de punere în aplicare, vine cu exemple de bună practică din statele membre, de exemplu, o, rată o rețea extrem de densă cu cam 30.000 de puncte de tratare acestor deșeuri în uh, Uniunea Europeană. Există și noi tehnologii care asigură o rată ridicată de reutilizare și reciclare și recuperare. În același timp, spre finele raportului apar o serie de probleme care încă persistă. Principala problemă cu care încă ne confruntăm este aceea că există un număr mare de vehicule aflate la finele perioadei utilizare a căror poziție nu mai este cunoscută, nu mai apar nicăieri nu știm unde au dispărut, au fost radiate, dar nu se regăsesc în centre de tratare sau probabil au fost exportate în mod ilegal. Deci există un număr mare de vehicule aflate la finele perioadei de utilizare care nu sunt reciclate în centrele specializate sau care au fost exportate ilegal în afara teritoriului Uniunii Europene. Acesta este principalul element de îngrijorare. Raportul prezintă ce eforturi se fac la nivel național și la nivel european, la nivel Comisie, pentru a rezolva această problemă. Pregătim un studiu de amploare care sintetizează rezultate mai vechi. Acest studiu va fi definitivat luna august și pe baza acestui studiu sperăm să putem identifica măsuri suplimentare care ar putea să fie luate pornind de la ce s-a făcut până acum de statele membre în încercarea de a rezolva această problemă a vehiculelor dispărute. Mă opresc aici deocamdată și cu plăcere am să vă răspund la întrebări. Mulțumim foarte mult. Îi rog acum pe colegi să ia cuvântul, spune doamna președintă. Doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentantului comisiei. Cred că Date fiind temele dezbătute în prezent și dacă ne uităm la situația de pe piața mondială, ne dăm seama că această directivă este esențială nu doar pentru economiile noastre, ci și pentru mediul înconjurător. Și o consider deosebit de importantă pentru că încurajează și uh, cercetarea noi domenii pentru a asigura eliminarea substanțelor periculoase, pentru a îmbunătăți reciclarea uh, acestor deșeuri. Aș vrea să mă concentrez uh, pe aceste probleme care încă persistă. Vorbim de, în fiecare an de 3 milioane jumătate către 4 milioane de vehicule care practic dispar de pe fața pământului. Ne putem gândi la dezmembrarea ilegală și la exportarea ilegală a acestor vehicule. În raportul uh, său, Comisia spune că deocamdată nu a reușit să identifice unde au ajuns aceste mașini. Asta pune sub semnul întrebării eficiența directivei. Cred că aceste mașini dispărute amenință centrele de reciclare respectabile și impune noi măsuri. Ar trebui eventual să creăm un grup de lucru care să coordoneze activitatea statelor membre în domeniu sau mă întreb dacă aveți o altă soluție în minte, o altă idee aplicat în Danemarca deja ar fi ca proprietarilor să li se dea o sumă de bani în momentul în care duc vehiculul radiat la reciclat. Consideră Comisia că această directivă este pregătită pentru provocările viitorului, mai ales dacă ne gândim la vehiculele electrice, la mobilitatea electrică, de ce vă întreb asta? Încă mi se pare că nu e clar cum se vor recicla bateriile vehiculelor electrice. Nu știm dacă se ocupă producătorul sau centrul de dezmembrări. Altcineva? Domnul Pedicini. <coughs> Grazie, Presidente. Sarò breve. Allora, visto che la Commissione... Foarte pe scurt, Văd că Comisia are o părere foarte bună despre situația actuală. Dacă ne gândim că 3, 3 milioane și jumătate, 4 milioane de vehicule dispar, nu știu ce o să facem pe viitor. Sunt de acord cu ce a spus colega mea, doamna Dali. Dacă vrem să reducem la minimum impactul asupra mediului înconjurător, e bine, atunci este foarte important să ne gândim la vehicule și la numeroasele piese care pot fi reutilizate. Acest număr mare de vehicule dispărute reprezintă o adevărată amenințare pentru mediul înconjurător. Va trebui să facem totul pentru a identifica uh, aceste vehicule, să vedem ce se întâmplă cu ele. Și în plus există și foarte multe vehicule noi care, din multe motive, din rațiuni comerciale în principal, intră pe piață și ajung să fie practic deșeuri. V-ați gândit uh, la comisie să evaluați uh, această situație și dacă nu cumva s-ar putea încuraja reutilizarea acestor vehicole? Altcineva? Trebuie, doamna președintă? Nu? Ei bine, atunci uh, ne întoarcem la domnul Langedorf cu rugămintea de a ne răspunde. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aveți, într-adevăr, dreptate. Asta este problema numărul unu. Vehiculele dispărute. În ultimii ani, când am discutat cu autoritățile din statele membre, această problemă a fost eh, considerată a fi una deosebit de importantă și dacă vă uitați în raport, o să vedeți că sunt informații suplimentare în legătură cu tipul de măsuri pe care statele membre le-au întreprins în acest sens. O problemă aici sunt dezmembrările ilegale. Multe state membre au luat măsuri extrem de ferme împotriva acestor centre ilegale și vedeți acolo datele în raport la paginile 8 și 9 în Regatul Unit, de exemplu, e o campanie națională menită a elimina dezmembrarea ilegală a vehiculelor. O măsură eficientă este tocmai uh, eliminarea acestor practici ilegale, dezmembrare. Apoi, exportul ilegal de deșeuri. Aici e o problemă când trebuie să faci distinția între un vehicul care nu e deșeu și un vehicul care a devenit deșeu. Pentru că autoritățile vamale, într-adevăr, trebuie să fie ajutate să aibă criterii clare pentru a face această distinție. Noi am pregătit o serie de linii directoare în acest sens. Cu trei ani în urmă am modificat regulamentul transport pentru a permite inspecții mai stricte în statele membre. Am uh, creat și un tabel de corelație, de corespondență între codul uh, VAMAL și codul deșeurilor, tocmai pentru a-i ajuta pe uh, vameși să lupte mai eficient împotriva exportului ilegal de vehicule. Deci s-au făcut destul de multe, însă în același timp, încă o dată repet, urmează să definitivăm un studiu în această vară care prezintă exemple de bună practică din statele membre pentru a ne permite să vedem ce măsuri ar putea fi luate la nivel european sau național pentru a rezolva într-adevăr această problemă deosebit de gravă a vehiculelor dispărute. Aș spune că eventual am putea să venim încă o dată aici la dumneavoastră să discutăm uh, rezultatele acestui studiu și să vedem cum putem merge mai departe în relația cu statele membre, pentru că sperăm că acest studiu ne va oferi instrumente suplimentare utilizabile la nivel național și european. Apoi, în ceea ce privește nevoia de revizuire a directivei, eventual în lumina noilor evoluții tehnologice, vehiculele electrice mai precis, reciclarea bateriilor. Acest lucru va trebui discutat uh, în contextul noilor propuneri privind deșeurile înaintate de comisie Parlamentul ne-a cerut să avem în vedere acolo și o revizuire a directivei privind vehicul aflat la sfârșitul perioadei de utilizare. Este, prin urmare, o temă în dezbatere în prezent, în pregătire. Directiva, încă o dată, e veche, vine din anul 2000. Și da, este perfect legitim ca într-o anumită etapă să fie revizuită Comisia încă nu a decis când se va trece la revizuirea acestei directive, însă în momentul în care se va face acest lucru vor fi avute în vedere multe aspecte, printre care și cel menționat de dumneavoastră. În același timp avem în pregătire revizuirea directivei referitoare la baterii și vom uh, structura textul în așa fel încât uh, problema bateriilor ar fi, uh, putea fi rezolvată și în acest context. În ceea ce privește vehiculele noi, nu sunt foarte sigur ce ați vrut să mă întrebați. Înțeleg că asistentul dumneavoastră a trimis un e-mail către noi, noile vehicule în principiu pot deveni deșeuri, de exemplu, vehicule de testare ar putea deveni, ar putea schimba statutul în cel de deșeu, dar nu știu exact la ce v-ați referit. Este vorba de vehicule care nu sunt utilizate, nu sunt introduse pe piață din rațiuni comerciale. Se așteaptă să crească prețul, de exemplu, să se obțină un preț mai mare. Deci sunt produse, dar nu sunt comercializate. Și este vorba de un număr important de asemenea vehicule la care ar trebui să ne gândim. Și poate ar trebui să le monitorizăm mai uh, îndeaproape printre altele, pentru că nu există o trasabilitate, nu știm ce se va întâmpla cu toate aceste autoturisme. Deci, la fel ca și cele deja utilizate, s-ar putea să devină niște deșeuri și să le pierdem uh, din vedere, să nu știm ce se va întâmpla cu ele. Atunci, cred că este vorba de un exemplu des a unor vehicule despre care nu știm ce s-a întâmplat, dacă am înțeles eu bine lucrurile, vehicule, autoturisme noi, dar care cumva au dispărut, nu mai sunt pe radar și par să se încadreze în această a, a categoria vehiculelor despre care nu știm ce s-a întâmplat, însă sunt diferite față de cele mai vechi cele 3,5 milioane, 4 milioane, care în mod tipic sunt uh, autoturisme mai uh, vechi, scoase din uz. Dumneavoastră cred, cred că vă referiți la o categorie diferită. Însă, dacă aveți informații uh, precise privind această categorie, vă rog să mi le transmite, să luați contactul cu mine sau cu colegii mei dacă ne dați mai multe informații, suntem dispuși să examinăm lucrurile în detaliu. Doamna președinte, vă mulțumesc. Am încheiat discutarea acestui punct de pe ordinea de zi și s-a sfârșit și reuniunea de astăzi. Ne revedem mâine la ora 9 dimineața. O să începem cu voturi. O seară plăcută tuturor. Mulțumesc!